Următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită. Comisia responsabilă pe fond este Comisia pentru Dezvoltare. O rog acum pe autoarea acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral să ia cuvântul doamna Linda McEvan. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că discutăm astăzi această chestiune pentru că astăzi, stimați colegi, este o zi în care celebrăm ceva. Am adoptat bugetul astăzi și când am adoptat bugetul am fost de acord că o cerință cheie pentru rezoluția pe care o vom adopta mâine este să sporim ajutorul umanitar pentru uh, educație în situații de urgență. Uh, îl vom uh, mări cu 27 de milioane de euro. Este cifra propusă la DV și vreau uh, să o felicit pe raportoare. Este un pas mare către ținta de 4% pe care o dorim cu toții ca parte a bugetului umanitar total al Uniunii Europene. Este o chestiune uh, care e aproape de sufletul tuturor. Domnul comisar Stilianidis a spus că este o prioritate a domniei sale, este o prioritate uh, a colegilor mei, uh, a celor din PPE. Toți cei pe care îi văd aici sunt colegi uh, din foarte multe grupuri care împărtășesc această viziune și le mulțumesc pentru susținere. Am fost odată în Turcia cu Comisia DEVE la începutul toamnei și am văzut exact uh, la ce contează banii aceștia. Am uh, vizitat uh, niște tabere de refugiați cu câteva mii de oameni și am vizitat și multe familii din diverse comunități. Și atunci îți dai seama ce înseamnă uh, pentru familiile respective care pleacă de acasă, care lasă totul în urmă și o iau de la capăt de la zero. Și ce înseamnă ca o țară să primească sute de mii de refugiați și să încearcă să ofere învățământ, educație sunt uh, procese care sunt desfășurate de UNICEF și de alte organizații în taberele de refugiați. La Caramanaris, de exemplu, UNICEF organiza școli plătea uh, un stipendium profesorilor ca să facă proces de învățământ și uh, să le ofere copiilor o programă de învățământ serioasă și nu numai uh, un, sens, un proces de învățământ, dar și un simț al normalității. Am văzut copii care trec prin această o experiență traumatică, dar la școală au un sentiment de normalitate, că sunt ca alți copii. Iar Comisia Europeană a venit cu jucării, cu educație, cu cărți. Și mai este o chestiune care mă preocupă și anume ce se întâmplă în momentul în care copiii ajung la 16, 17, 18 ani și vor să-și continue studiile. Aici trebuie să facem mai multe pentru că am întâlnit tineri în Turcia de Sud care au pierdut și-au pierdut speranța pentru viitor. Uh, și aveau planuri să se ducă la universitate, dar uh, nu vedeau niciun fel de ieșire la 17-18 ani. Aceștia sunt tinerii care se își riscă viața pe Mediterană și poate universitățile noastre, colegiile noastre ar putea să ofere burse pentru acești tineri. Deci mesajul nostru din rezoluția noastră este foarte clar. Uh, știți care sunt aceste probleme, domnule comisar, ale, uh, eu știu, bariera dintre fondurile dezvolta pentru dezvoltare și fondurile pentru ajutor umanitar. Dar acum ne confruntăm cu provocări globale, mai ales în țări care sunt fragile și foarte multe dintre ele arată că cifrele pe care le avem, e vorba de 2 miliarde de copii care trăiesc în zone de conflict și mai vine un uh, raport de la colegul meu Enrique Guerrero uh, care și trebuie să fim atenți să implicăm și alți participanți la finanțarea acestei tip de educație în situații de urgență. Vă mulțumesc pentru susținere și să sperăm că vom putea să construim mai departe pe baza celor realizate astăzi. Mulțumesc foarte mult, doamna raportor. Și acum are cuvântul domnul comisar Christos Filianides. Dear Dragi colegi, mă bucur foarte mult că discutăm acest uh, subiect astăzi și, dragă Linda, îți mulțumesc nespus pentru sprijinul tău ca președintă a Comisiei DEVE. Am convingerea fermă că educația pentru copii în situații de urgență și de conflict are o importanță deosebită. Instrumentul cel mai puternic pentru a-i uh, proteja pe copii, pentru a ne asigura că pot avea un viitor mai bun. Educația în situații de urgență e o prioritate de vârf pentru comisie pentru mine personal. Și știu că e o prioritate de prima mărime și pentru acest Parlament, după cum a spus Linda, în mod atât de hotărât. Acțiunile dumneavoastră sunt extrem de elocvente. Trebuie să facem acest lucru împreună și vă sunt recunoscător pentru sprijinul acordat. Vă mulțumesc Minunat. Suntem cu toții de acord că educația este fundamentul la tot altceva. E ceva care îi apără pe copii vulnerabili, îi protejează împotriva radicalizării, îi apără împotriva unor recrutări să nu fie pradă a terorismului și a altor grupuri extremiste. Ei apără de asemenea și împotriva căsătoriilor forțate și a plecării pe drumuri periculoase de migrație. Prin urmare, e o nevoie deosebită educația, învățământul. Am văzut aceste lucruri pe teren la călătoria în zone de conflict și de urgență, cel mai recent în tabere de refugiați din Iordania și Liban și la granițele cu Siria. Ce vreau să spun e extrem de clar. Acești oameni nu au nevoie de ajutor doar pentru nevoile de bază n-au nevoie doar de alimente și de adăpost. Au nevoie și de demnitate. Au nevoie de speranță și de un viitor adevărat pentru copiilor. După cum ați subliniat pe bună dreptate în rezoluție, mai puțin de 2% din bugetul umanitar global merge către educație într-o perioadă în care numărul de 60 de milioane de refugiați și persoane deplasate e fără precedent. În prezent, peste 34 de milioane de copii nu merg la școală din cauza unor crize umanitare. 34 de milioane de copii. Aceste lucruri trebuie să se schimbe. Nu putem continua cu viața de zi cu zi, cu afacerile obișnuite. E nevoie de noi abordări, cu siguranță. Educația nu e o chestiune de mâna a doua, mai ales că nu o putem amâna pentru a doua fază a acțiunilor împotriva situațiilor de urgență, pentru că educația, pe lângă că îi protejează pe copii, întărește și securitatea și contracarează una dintre principalele cauze ale migrației. Părinții și copiii nu fug de acasă numai ca să găsească de mâncare și un alt adăpost, ci pleacă de acasă pentru că vor să aibă acces la educație. În ultimii câțiva ani am mărit uh, alocațiile din bugetul umanitar al Uniunii Europene către acest sector, de la o sumă simbolică de 2 milioane de euro în 2012 s-a ajuns în acest an la 11 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproape 1% din bugetul uh, de ajutor umanitar. Dar trebuie să facem mai mult, mult mai mult în prima parte a anului, m-am angajat să triplez aceste alocații în anul 2016, să se ajungă ca țintă la 4% până în 2019. Și mă bucur și mă mândresc că pot să anunț astăzi în Parlament că voi atinge această țintă de 4% încă de anul viitor. This achievement is not my achievement. Dar nu e o realizare personală, pentru că e o realizare și a dumneavoastră. Pentru că n-am fi putut să atingem ținta fără sprijinul dumneavoastră ferm fără propunerea dumneavoastră de a aloca o sumă suplimentară, după cum a Linda, 26 de milioane în plus de la bugetul Uniunii Europene pentru acest scop concret. Și vorbim sincer, atitudinile eh, dumneavoastră, poziția de lider, au schimbat lucrurile în bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest lucru, vă sunt recunoscător pentru ajutorul extrem de important pentru a asigura fondurile necesare. Permiteți-mi încă o dată să vă asigur pe baza experienței acumulate pe teren că fiecare euro investit în educație în situații de urgență reprezintă o investiție pentru pace. Lucrez împreună cu colegii Johannes Hahn și ne avem mimița și facem o treabă nemaipomenită pentru a fi la înălțimea acestei provocări, pentru a ne asigura că în situații de urgență și de conflict copiii pot să beneficieze de proiecte care investesc în educație, după cum știți, prin fondul din Turcia, Liban, Balcanii Occidental și alt fond pentru Africa și, desigur, prin înființarea de școli oficiale și neoficiale. Experiența noastră de implementare cu partenerii de pe teren și e ceva extrem de important. Dumneavoastră cu toții știți foarte bine că impactul real al școlilor neoficiale în special e foarte important. Avem o responsabilitate colectivă de a îi da fiecărui copil un viitor luminos. E ceva extrem de important. Și trebuie să ne noim angajamentul colectiv. Să nu mai avem generații pierdute de copii. Vă mulțumesc. Evharisto. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, pentru un discurs cu adevărat impresionant. Și acum e momentul pentru reprezentanții grupurilor politice. Din partea PPE, domnul deputat Știr, două cuvinte. Două minute, mă scuzați, aveți cuvântul. 37 milioane ețe. Mulțumesc, domnule președinte. 37 de milioane de copii care trăiesc în regiuni de criză nu merg la școală. Conflictele durează în medie 10 ani, ceea ce înseamnă că e vorba de o întreagă generație pierdută. Deseori se spune că educația reprezintă rețeta pentru un viitor bun, însă ce viitor au în față acești copii și țările lor, pentru că copiii nu pot să aștepte până se sfârșesc Uh, conflictele și războaiele. Dacă nu îi ajutăm astăzi, altcineva le va pune arme în mână. Orice copil are dreptul la educație, indiferent de situație, și este și un mijloc pentru promovarea păcii și stabilității și a bunăstării. De aceea este o investiție neprețuită. Din, pentru PPE, educația copilor în situații de criză reprezintă o prioritate în cadrul ajutorului umanitar. În numele PPE salut uh, eforturile domnului comisar Stelianidis care s-a implicat pentru a putea spori mijloacele alocate pentru acest domeniu. Inițiativa Comisiei Europene va face ca 1,5 milioane de oameni să poată participa la astfel de proiecte de educație din 26 de țări. Salut această rezoluție, salut și uh, prestația președintei Comisiei DEVE, doamna Linda McAven și, evident, și majorarea bugetului cu 26 de milioane de euro pentru educația copiilor. Mulțumesc! Acum, în numele grupului socialiștilor și democraților, domnul Enrique Guerrero Salom. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar avem vești bune, avem 26 de milioane de euro în plus uh, la acest buget. Mâine vom aproba rezoluția care dorește să ajungă la 4%, așa cum spunea și domnul comisar că vom avea 4%, iar luna, luna viitoare o să aprobăm raportul pentru summitul umanitar de la Istanbul, care va aproba tot 4%, dar avem și o mare problemă. Cum rezolvăm educația adresată a tuturor milioane de copii care sunt în situație de urgență, pentru că educația este factorul determinant pentru viitorul copiilor, dar este și factorul determinant pentru viitorul societăților din care fac parte acești copii. Educația, cunoașterea reprezintă unicele energii uh, care nu, sunt, nu pot fi înlocuite și care sunt inepuizabile. Și dacă nu au aceste cunoștințe, vor da greș în viitor. De susținerea educației copiilor înseamnă că susținem familiile și susținem și progresele societăților respective. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele grupului ECR, doamna Iana Jitnenska, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Milioane de copii nu pot să meargă la școală din cauza unor conflicte armate. Altfel ar putea avea un viitor mai bun. Pentru că pentru țările în situație de criză, educația nu mai e o prioritate, iar bugetul de ajutor al Uniunii Europene e alarmant de mic. Cești copii nu pot merge la școală și această situație se poate schimba <clears throat> prin adopții la distanță programe care funcționează foarte bine în Uniunea Europeană. În Slovacia, de exemplu, o fundație pentru Africa și organizație caritabilă catolică și fundație Integra permite să salveze astfel copii la distanță. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum, din partea grupului ALDE, doamna Besera Basterecea. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Vreau să mulțumesc comisiei anterioară care a creat fondul acesta cu fondul pe care l-a obținut Uniunea Europeană din Premiul Nobel pentru Pace. Astăzi fondul va ajunge la un milion jumătate de copii. De asemenea, îl felicit pe domnul Stelianides care a dublat fondurile destinate educației în situație de urgentă, cercând de la 2 la 4%. Ce bine că v-am ascultat astăzi spunând că vom realiza acest lucru în 2016. Dacă vrem să atingem obiectivul obiectivul global numărul 4, educație inclusivă pentru toți, trebuie să sporim finanțarea, dar trebuie să coordonăm programarea reacțiilor în situație de emergență, de urgență cu programarea pe termen lung. Agenda 2030 nu trebuie să se adreseze numai țărilor în curs de dezvoltare, ci tuturor țărilor Națiunilor Unite, adică, adică noi toți. Aș vrea să spun câteva lucruri noi, statele membre ale Uniunii Europene, ne îndeplinim obligațiile de a acorda educație celor care ajung pe teritoriul Uniunii Europene conform statutului refugiaților. Însă trebuie să asigurăm același tratament refugiaților de pe alte teritorii și să acordăm tratamentul cel mai favorabil celor care au dreptul la educație. Trebuie să creăm coridoare educative și să folosim tehnologia pe care o avem pentru a, a introduce, pentru a-i aduce pe tineri și pe ă, cei mici la școală sau la universitate și să aibă cel puțin un sentiment de normalitate, un, un loc în care să se simte singuri. Desigur, trebuie să lansăm niște punți, trebuie ca asistența, reabilitarea și dezvoltarea să meargă mână în mână. Și vreau să spun ceva care îmi place extra, extraordinar de mult în Constituția UNESCO din 1945 care spune războaiele nu sunt în mintea oamenilor, sunt în mintea oamenilor care luptă împotriva păcii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele GUE, doamna deputat Lola Sanchez Caldenti. Un minut și jumătate, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar susținem faptul că au crescut fondurile europene care sunt destinate îmbunătățirea educației copiilor în situații de, de urgență și conflict. Ne-am gândit cu groază la situația acestor milioane de copii care fug din calea războiului din Africa și din Orientul Mijlociu. Viitorul copiilor este că în țara de adopție vor primi o bună educație care să le permită să depășească greutatea situației și să devină cetățeni de, care sunt în stare să facă ceva. Europa în secolul 20 a fost un continent al marilor migrații care au fost provocate de cele două războaie sau de rațiuni economice. Și așa se întâmplă și acum. Iar, uh, sigur, ne gândim totuși că în acest text există și un aspect care ține de educația privată, care nu are, de fapt, un efect foarte bun pentru și noi dorim ca aceste fonduri să fie îndreptate către educația publică. Resursele economice care vin de la cetățenii europeni trebuie să întărească educația publică, pentru că s-a văzut că e cel mai bun instrument în orice societate pentru a reduce inegalitățile și pentru a spori șansele tuturor persoanelor, de oriunde ar veni ele și oricare ar fi situația în care se află. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! În numele verzilor, Doamna Heidi Hautala, un minut, vă rog. Thank you very much, President. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E important că recent s-a acordat mai multă importanță fragilității oamenilor care trăiesc în uh, zone de conflict. de fapt, acești oameni care trăiesc în zone de conflict nu pot să-și construiască o viață corespunzătoare. Trăiesc în condiții mizere în tabere și de aceea sunt de acord cu domnul comisar când spune că au nevoie și de educație formală. Am văzut uh, și cazuri pozitive în Satan, Iordania, unde un ONG reușise să uh, organizeze niște școli separate pentru fete și băieți în care învățau competențe, învățau însă și cum să-și folosească uh, aptitudinile în manieră creativă. Să sperăm că acest supliment de fonduri va fi folosit uh, pentru a oferi susținere oamenilor în astfel de situații. Mulțumesc. În numele grupului FDD, do domnul Nathan Gill. Mulțumesc. Educația e vitală pentru viitorul fiecărui copil. Asta e clar, dar calitatea educației pe care o primește copilul e de asemenea vitală. În țările în curs de dezvoltare, școlile private se dezvolte din cauza eșecului guvernului de a le da copiilor <clears throat> educație decentă. Într-o cartier marginal din Nairobi există acum 120 de școli private. La unele nu costă decât un dolar pe săptămână să mergi. E un fenomen nou extraordinar care se întâmplă în mod organic. Mod incredibil, guverne și ONG-uri sunt de părere că învățământul privat ar trebui descurajat, în timp ce, în realitate, ar putea fi soluția cheie pentru a le da copiilor dezavantajați educație nu mai dați guvernelor corupte sau eșate banii noștri ca să îi educe pe copii. Mai degrabă încurajați piața liberă și spiritul de întreprinzător în țările în curs de dezvoltare. Educația adecvată o să încheie, o să pună capăt ciclului sărăciei. Mulțumesc. Uh, ok. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru? din partea doamnei Hautala. Aveți cuvântul, doamna Hautala. Nu ne că avem nevoie și de resurse private pentru educație. Domnul Gil a dat niște exemple foarte bune. Dar, domnule Gil, nu credeți că trebuie să ne asigurăm și că țările în curs de dezvoltare au veniturile suficiente din impozitare și din alte surse ca să <clears throat> dea și învățământ public. Nu credeți că organizațiile internaționale care sprijină guvernele, cum ar fi Global Partnership for Education, fac o treabă nemaipomenită încercând să se asigure că educație de calitate disponibilă pentru toți copii? Mulțumim. Răspuns. Da, evident. E extrem de important ca economiile din țări din lumea a treia să se dezvolte, să fie încurajate. Astfel se poate ieși din sărăcia în care trăiesc, iar corupția este unul dintre obstacolele cele mai mari pentru economiile care se dezvoltă în țările în curs de dezvoltare. Și ea, bogăția de la oameni, și o dă în mâinile funcționarilor și polițiștilor corupți. Sunt multe căi uh, prin care am putea îmbunătăți viața oamenilor din lumea a treia. Educația este unul dintre acele domenii și trebuie să ne asigurăm că în mod organic popoarele își pot dezvolta propriul sistem, după cum uh, poporul dumneavoastră a făcut și poporul meu. Președintele, mulțumesc. Acum doamna Silvia Costa, un minut, are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este important faptul că astăzi spunem în mod concret că copiii sunt titulare dreptului la educație chiar și atunci când sunt refugiați sau în situații de urgență. Să nu uităm, sunt 10 milioane de copii refugiați, din care mare parte în taberele de refugiați din Libia, Iordania, Turcia, mulți au ajuns în Europa. Mulți au pierdut deja ani de școală din cauza conflictelor, însă știm așa cum s-a subliniat, că accesul la educație și susținerea psihologică nu doar o etapă ulterioară a primirii în tabere să trebuie să se facă simultan, pentru că astfel se poate preveni o radicalizare și este de asemenea și o susținere unui viitor pentru ei și pentru familiile lor. Trebuie susținut de ONG-uri, dar și de persoane private, de sute de uh, uh, învățători și știm că resursele alocate până acum nu sunt uh, suficiente. Știm că Comisia s-a angajat să dubleze ajutoarele financiare deja în 2016 și pentru asta ne-am implicat și în Comisia de Cultură și mulțumesc doamnei McEvan. Am vrut să creăm și un coridor uh, umanitar pentru studenții refugiați și cu concursuri la distanță. Mulțumesc, doamnă Costa. Are acum cuvântul doamna Angela Valina. Vă rog. Muchas gracias, buenas noches. Mulțumesc, bună seara. Vă puteți imagina că fiul dumneavoastră trebuie să țină în mână o armă în loc de o carte. Vă imaginați fica dumneavoastră folosită ca o sclavă sexuală în loc să se ducă la școală. Asta este realitatea multor copii, a multor fete și băieți din lume. Din nefericire, Uniunea Europeană continuă cu duble standarde morale și participă la eșecul uh, acestor generații și la perpetuarea conflictelor. În schimb, nu ne mulțumim cu programe de ajutor umanitar. Așa cum arată această rezoluție, garantarea educației de calitate pentru copii în situații de, de urgență și criză prelungită este o prioritate. Toți suntem de acord cu acest lucru. Ei sunt viața, sunt viitorul nostru și Mie mi se pare incredibil că uh, se folosesc asemenea situații pentru a duce la privatizarea serviciilor de educație care trebuie să fie publice, care trebuie să fie susținite de organizații internaționale, cum ar fi educația în situație de urgență și criză prelungită. Uniunea Europeană are această responsabilitate și are această capacitate să vegheze la drepturile tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Caterina Chinici. Un minut, vă rog. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Educația trebuie să fie considerat un instrument de maximă importanță pentru dezvoltarea unor uh, țări care se află în situație de criză îndelungată. Știm că în astfel de circunstanțe copiii sunt cei mai vulnerabili, sunt victime ale abuzului, exploatării, chiar și sexuale, sau pot fi recrutați de organizații criminale sau de grupări armate. Astfel de crize, de asemenea, pot avea afecte devastante pentru corecta dezvoltare psihică și fizică a copiilor și pot duce la o generație pierdută. Educația însă este un instrument eficace de prevenție și protecție pentru copii, cu efecte de protecție pe o perioadă lungă, oferindu-le rezistență. Asta în special și pentru copiii care, din cauza conflictelor, au fost separați de familiile lor. Aș dori să mulțumesc așadar Comisiei pentru sensibilitatea de care a dat dovadă și totuși sper să acționeze cât mai repede pentru a redacta o strategie globală care să uh, transpună aceste măsuri pentru copiii din zone de conflict. Mulțumesc, doamnă Cenici. Acum, doamna Eli Schlein. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față, în sectorul educației, în situații de criză și urgență, este unul dintre cele mai puține finanțate mai puțin de 2% din ajutorul global și nu finanțează decât o treime din necesar. Educația trebuie considerată prioritară în acest context pentru că oferă o garanție de protecție pentru copii, în special în momentul în care sunt cei mai vulnerabili. Așa cum spunea înainte Linda McEvan, școala pentru ei le oferă un sens de normalitate. amânarea activităților educative până la terminarea urgenței înseamnă să nu mai revină niciodată la școală, condamnându-i la un viitor al sărăciei și educația este cu educație se poate contracara radicalizarea. Această educație trebuie finanțată din fonduri fiduciare ale Uniunii Europene. Astfel putem oferi continuitate și coerență pentru politici și UE trebuie să devină primul donator internațional care să ajungă la 4% din um, um, cheltuielile alocate pentru acest domeniu. Cred că ar fi un semnal extraordinar și vă mulțumesc pentru faptul că ați încercat să faceți acest lucru și la New York. Mulțumesc, doamnă. Schlein are acum cuvântul domnul Doru Claudian Frunzulică. rog, un minut. Barso Ginque, panie prezident, dear colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Cum a spus doamna McEwen, educația în drept uh, fundamental al omului și dreptul fiecărui copil. Domnilor și domnilor, e de importanță vitală pentru a te putea ne bucura din perspectivă socială, drepturi economice, culturale, e catalizatorul dezvoltării care îmbunătățește perspectivele altor intervenții în sănătate, crearea de locuri de muncă, reducerea sărăciei, dezvoltarea economică Eforturile în această direcție se asigură că principiul coerenței de politice este respectat. Sunt de acord cu nevoia de a asigura o reacție mai sistematică la nevoile de învățământ în situații de urgență și am convingerea fermă că Uniunea Europeană trebuie să lucreze cu țările parteneri, cu alți donatori, cu sectorul privat, cu societatea civilă să îmbunătățească oportunitățile de învățământ pentru <clears throat> copii, tineri în situații de conflict. Educația trebuie să fie văzută ca parte integrată a reacției umanitare. Toți actorii trebuie să-și mărească angajamentul pentru educație prin mobilizarea grupărilor din faze de început ale conflictelor pentru ca fonduri suficiente să fie alocate. Mulțumesc. Uh, domnul deputat Frunzulica and... și acum ultimul uh, deputat, Andrei Mamikins. Viena minută. Ja, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Uniunea Europeană nu are o armată puternică pentru a încerca să rezolve conflictele de pe tot mapamondul. În schimb, Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de ajutor umanitar din lume. Și acest ajutor duce la rezultate mai bune pe termen delungat decât dacă s-ar utiliza armata. Copiii care sunt uh, educați în situații de criză sunt instrumentul cel mai eficace pe care îl avem pentru a combate sărăcia și extremismul. Un sfert dintre copiii respectiv sunt sub vârsta de 5 ani care fug lucru care nu poate fi privit ca fiind normal. Iată de ce mă bucur foarte mult să văd că există o creștere a finanțării pentru a acoperi de la 4,4 la 4,7 miliarde de euro. Pentru o mai mare eficiență, Uniunea Europeană trebuie să reunească și să grupeze politicile. Trebuie să depunem toate eforturile pentru viitorul copiilor. Mulțumesc. Deputați. Mulțumesc, domnule Mannequin. Okay, eh, Mr. Domnule Mannequin, acceptați cartonașul albastru din partea domnului Ton? Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule coleg. Vorbeați despre copii din tabere de refugiați și zone de conflict, dar suntem gata să înfruntăm această provocare de a educa pe copiii refugiaților în școlile europene. Poate aveți exemple din propria țară, din Letonia, în acest sens. Paldies, Tom Kunze, par to, ka jūs uzdevat šo jautājumu, bet, diemžēl, man ir jāatzīst, ka mana valsts Latvija nevar palielīties ar īpaši veiksmīgu integrācijas politiku. Es minūšu tikai vienu mana skatījuma paradoksālu faktu. Mēs Latvijā runājam par valsts valodas nostiprināšanu un tā tālāk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 vor ajunge în școlile rusești. Mulțumesc! Interbaltic Dialog. Vă mulțumesc pentru acest dialog interbaltic atât de interesant, spune domnul președinte, și acum procedura intervențiilor spontane, cash avem doi vorbitori, domnul Polcec și apoi domnul Otis Marius, mai târziu. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că ați recunoscut uh, rolul nostru tradițional al meu și al domnului Marias. Vreau să apreciez succesul comisarului care se află aici, pentru că succesul acesta va contribui la înlăturarea barierelor din calea educației tinerilor și trebuie să arăt că astăzi, când am aprobat raportul Rashidei Dati, uh, raport care se referă la educația ca mijloc de a împiedica pe tineri să fie radicalizați. Și conform acestui raport, școlile și sistemul de, de învățământ joacă un rol foarte important pentru că îi ajută pe tineri să se integreze în societate uh, să-și dezvolte gândirea critică și așa mai departe. Și susțin acest raport pentru că în felul acesta contribuim și la educarea copiilor care vin cu refugiații în Europa. Mulțumesc, domnule deputat. Are cuvântul domnul Notis Marias acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. 65 de milioane de copii trăiesc în situații de conflict. Iar educația este în situații foarte dificile pentru că foarte mulți copii nu primesc educație iar drepturile lor fundamentale sunt călcate în picioare în foarte multe țări unde sunt crize, cum ar fi țările din Africa sau alte, alți copii din centre de refugiați între Siria și Turcia, ca și din alte părți. În alte țări, cum ar fi uh, țările despre care am vorbit mai devreme, iar uh, bugetul este din ce în ce mai redus pentru învățământ și sunt uh, condiții din ce în ce mai grele pentru viața copiilor, iar sărăcirea, sărăcia are repercursiuni asupra educației copiilor. Față de lipsa de educație, salutăm uh, creșterea fondurilor care a fost anunțată de domnul Stelianides. Mulțumesc foarte mult! Și ultimul vorbitor, doamna deputat Julie Ward. Dar data viitoare vă rog frumos să veniți ceva mai devreme să solicitați să luați cuvântul la Catch the Eye. Vă rog. Uh, thank you very much for giving me the opportunity. Mulțumesc pentru faptul că mi-a acordat șansa să vorbesc. Vreau să spun ceva despre rolul educației formale și informale pentru acești copii, pentru că deseori este vorba de furnizori informali de educație care pot într-adevăr să aducă o contribuție semnificativă pentru că sunt la fața locului și joacă un rol extraordinar în ceea ce privește încrederea copiilor. Agențiile pentru refugiați sunt acolo, pot stabili o relație de încredere cu copiii de aceea este important să recunoaștem rolul acestor organizații. Include și rolul um, organizațiilor pentru sport și artă care pot să sporească încrederea copiilor, simțul identității, să îi ajute să rezolve problemele și să fie mai rezistenți la situațiile în care se găsesc. Mulțumesc, doamnă Ward. Și, în fine, în numele Comisiei Europene, domnul comisar Stilianides. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru această discuție extrem de importantă. Iau notă de punctele de vedere și sugestiile dumneavoastră și cea mai recentă despre educația formală și cealaltă despre învățarea la distanță. Am discutat deja despre unele inițiative pentru copii refugiaților din Palestina și vă mulțumesc pentru această discuție deosebită. Mă bucur cu adevărat că avem o cooperare exemplară în acest domeniu atât de dificil. Doar două chestiuni la care aș vrea să mă refer câteva cuvinte suplimentare. Una, educație informală. O soluție practică în circunstanțe excepționale, în țări, desigur, a căror capacitate formală este la limită. Libanul este un astfel de exemplu. Am vizitat regiunea din nou cu câteva zile în urmă și am văzut uh, valoarea practică a acestor alternative, mecanisme alternative pe teren, în special în Valea Beca. Educația informală este și o, prima etapă necesară pentru integrare în educația formală a copilului sau chiar a adultului care n-a mai fost la școală de mult timp după cum s-a întâmplat cu copii implicați activ în conflicte din Africa, din Orientul Mijlociu, desigur. În al doilea rând, în a face o legătură între asistența de urgență și asistența pe termen îndelungat pe care le oferă Uniunea Europeană. Ajutor, reabilitare și dezvoltare. acest triunghi esențial foarte important și salut faptul că v-ați referit pe larg în rezoluție în acest subiect. În ultima instanță, educația are nevoie de o perspectivă pe termen îndelungat pe care nu poate oferi doar ajutorul umanitar. Iată de ce împreună cu colegii Mimicea și Han vegem să asigurăm complementaritatea instrumentelor noastre, după cum am spus deja, cu noile fonduri fiduciare din Africa și Orientul Mijlociu, în legătură cu criza din Siria. E ceva deja în derulare, cu multe instrumente și există unele ocazii în care aceste programe pentru pace destinate copiilor au continuat sau au fost amplificate prin instrumentul de dezvoltare? Aș vrea să spun ceva despre implicarea sectorului privat în această privință. știți că foarte mulți bani pentru unele țări din Golf, din păcate până acum n-au utilizat pentru acest scop concret educație în situații de urgență și cred că e extrem de important să găsim noi instrumente globale, cum e fondul global care poate o să reușească să utilizeze acești bani prin aceste instrumente private și cred că e foarte important să dăm posibilitatea pentru a schimba lucrurile în bine și să găsim soluții pe teren. Nu e o dilemă între sectorul public și sectorul privat, ci e ceva care trece dincolo de această dispută. Cu toate acestea, dragi colegi, din nou, vă mulțumesc pentru leadership-ul puternic, în special colegilor dragi de la Comisia DV, Linda și ceilalți colegi, să ne continuăm eforturile conjugate. Aș vrea să vă spun că impactul real, practic, al acestor inițiative legate de educație în situații de urgență e extrem de important pentru cineva ca să se vadă beneficiile reale pe teren în zonele de conflict. Valea Beca, tabăra al zadarii de refugiați și în interiorul Sinii. Următoarea mea inițiativă e aceasta, să găsim soluții pentru educație în situații de urgență în regiunea din jurul Halepului. Vă mulțumesc din nou pentru colaborare. Haristo. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. potrzebne słowa, gdyż spotkały się klaska. Pentru aceste afirmații importante, vedeți că ați fost aplaudat și pe bună dreptate. Încă o dată vă mulțumim, domnule comisar.